deschid uh, reluată sesiunea din 18 septembrie. Având în vedere situația actuală din Irlanda de Nord, conferința președinților m-a rugat ca în numele Parlamentului European să fac un apel la toate părțile implicate să renunțe la a răspunde la provocări. Problemele politice pot fi rezolvate dar pe o singură cale, prin eh, calea, pe calea dialogului și în mod pașnic. De aceea facem apel la toate persoanele implicate să adere la această abordare și să participe la noua rundă de uh, negocieri care a fost reluată curând. Pacea din Irlanda de Nord este un proiect european important și vom însoți cu consecvență acest dialog pentru pace în Irlanda de Nord, pentru că Parlamentul European este angajat pe calea valorilor care sprijină libertate. Vrem să susținem Irlanda în a-și construi o economie și o situație politică stabile și vrem să oferim tuturor locuitorilor Irlandei un viitor cert și uh, încredere în viitor. Doamne și domnilor, joia trecută am fost uh, înștiințat de Iveta Grigule de faptul că a părăsit uh, grupul EFDD cu efect imediat. De aceea